luând, făcând un pas important în combaterea schimbărilor climatice. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum, la final, voi spune în maghiară că că avem o propunere de rezoluție care încheie această dezbatere și ajungem așadar la finalul dezbaterii. Votul va avea loc marți, uh, va avea loc um, marți la ora 12.